care a fost reluată după cea din 4 iulie. Și bine ați venit la prima sesiune plenară a Parlamentului European după vacanța de vară. Trebuie să încep ședința noastră cu un anunț uh, trist. Colegul și prietenul nostru, Lothar Bischi, a decedat uh, neașteptat pe 13 august. Uh, moartea lui ne-a întristat uh, pe noi toți. Uh, am pierdut uh, un deputat extrem de valoros și un prieten care a fost apreciat dincolo de toate grupurile politice, care în calitatea sa de președinte al verzilor de stânga a, a făcut impresie bună în toate grupurile politice din Europa. Memoria lui va fi întotdeauna vie în inimile noastre. Este o pierdere mare pentru Parlamentul nostru, este o pierdere dureroasă pentru familia și prietenii săi, alături de care ne aflăm și noi astăzi în gândurile noastre. Acum vă rog să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Lothar Bischi. Mulțumesc.